acestor chestiuni uh, economice și sociale, pentru că economia trebuie să fie în slujba societății, să contribuie la coeziune socială. Incluziune socială, locuri de muncă bune, trebuie să fie un fel de trambulină care să permită persoanelor, familiilor să-și planifice viitorul cu încredere. Sunt uh, multe cifre pozitive pentru UE și vreau să menționez câteva aici pentru că sunt importante. Vorbim despre economia care continuă să uh, se dezvolte cu un număr record de locuri de muncă, uh, facem progrese și în ce privește domeniul social, veniturile gospodărilor cresc în majoritatea statelor membre. Uh, cota uh, celor care se află în risc de sărăcie și excluziune socială a scăzut uh, din, din 2017 până acum. Sunt mai multe femei cu locuri, uh, care au, și-au găsit un loc de muncă, deci lucruri pozitive. Însă uh, persistă și multe probleme. Pentru mine una din principalele probleme e că veniturile gospodăriilor au crescut mai uh, puțin accelerat decât PIB-ul 10 la 15% pe o perioadă de 12 ani. Deci mai, mult, mai rapid a crescut uh, PIB-ul decât veniturile familiilor, ceea ce indică clar că majoritatea creșterii noastre nu este cu adevărat inclusivă. E o chestiune foarte importantă pentru cetățeni și pentru întreaga Uniune Europeană și eu consider că va avea un rol de jucat în uh, coeziune și deci și în viitorul Uniunii Europene tineretul și șomajul 18,6% în medie în întreaga Uniune Europeană este o cifră de neacceptat, e mult prea mare. Garanția pentru tineret, sigur, a ajutat, însă problema resurselor e uh, una pregnantă, adică nu sunt destule fonduri pentru uh, tineri. Uh, lucrătorii noștri nu văd că nu le sunt respectate drepturile, drepturile la securitate socială, au locuri de muncă nesigure, precare. Un, din acest motiv voi susține amendamentul care își dorește interdicția unor contracte cu zero ore Sigur, eh, apoi trebuie să vorbim și despre 70%, eh, 75% femei care îngrijesc un membru de familie. Da, eh, ne, avem o directivă pentru echilibru între viața de familie și viața muncii, dar partea referitoare la munca în familie e prea slabă și statele membre nu sunt obligate să facă o adevărată alegere în acest sens. am spus clar în rezoluție că obiectivele și angajamentele sociale ale UE sunt la fel de importante ca cele economice și nu sunt doar un mijloc de a garanta creșterea economică, ci trebuie să fie și un obiectiv specific în sine. Deci perspectiva aceasta stă la baza abordării noastre față de toate propunerile conținute în acest raport în ce privește uh, uh analiza anuală a creșterii. E un semnal clar pentru cetățeni că noi, Parlamentul European, uh, știe că cetățenii noștri trebuie să primească asigurări ca să poată privi din nou cu credere spre viitor. Și din nou mulțumesc tuturor celor care au contribuit la raport. Mulțumim, spune președinte, iar acum în numele Consiliului are cuvântul la început. Vă rog. Madam President, honorable... Domnul președinte, stimați uh, membrii Parlamentului European, vă mulțumesc pentru ocazia de a discuta despre semestrul european astăzi aici. E un subiect extrem de relevant în perioada actuală. Consiliul acordă o mare importanță semestrului european și mă bucur că putem avea acest schimb de opinie astăzi. Dacă vrem cu toții ca Uniunea Europeană să fie să aibă un impact asupra oamenilor. Credem, dacă vrem să credem în învățământ de calitate, în protecție socială, în incluziune socială, dacă credem în durabilita, durabilitate socială, ar trebui să spunem clar aici că toate statele membre trebuie să facă reformele uh, uh, Uh, prezentate și semestrul european are ca scop îmbunătățirea situației. Deci e important să se ajungă la un acord uh, cu privire la un obiectiv comun și rapoartele dumneavoastră arată că întrevedeți acest obiectiv comun. Și mă bucur că putem discuta astăzi despre semestrul european, așa cum ați făcut-o recent și cu parlamentele naționale, ca să încep pe o notă pozitivă. Economia e în creștere, asta arată datele. Investițiile își revin, crește ocuparea și finanțele publice sunt uh, mai consolidate, însă e clar că rămân foarte multe provocări. Ați identificat o serie de astfel de provocări în rapoartele dumneavoastră. Unele provocări sunt pe termen lung, cum ar fi demografia, îmbătrânirea populației, impactul digitalizării asupra locurilor de muncă, schimbarea climatică sau utilizarea nedurabilă a resurselor. Sporirea investițiilor e o prioritate pentru a promova o recuperare economică, o redresare economică mai robustă și pentru a ne asigura că avem o creștere economică pe termen lung. Acum, în ceea ce privește extinderea Fondului European de Investiții Strategice, în ceea ce privește capacitatea sa financiară, e un pas important pentru a atinge acest obiectiv. Haideți să colaborăm în continuare pentru a crește investițiile sociale și de capital uman, pentru a înlătura barierele care mai rămân și pentru a crea un adevărat climat prielnic investițiilor. Mai mult, trebuie sprijinită creșterea prin niște politici fiscale inteligente. Și în același timp trebuie să fim foarte atenți la viabilitatea pe termen lung a bugetelor și datorilor noastre. Trebuie să implementăm de asemenea reformele structurale în ceea ce privește piața muncii și pentru a ne pregăti economiile față de provocările viitoare. Tinerii cetățeni trebuie să beneficieze de o educație de calitate, trebuie să investim în aptitudinilor lor. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, ieșim uh, încet încet din criză, însă rămâne moștenirea crizei ca sursă de îngrijonare. Mulți cetățeni sunt prinși în capcana sărăciei și a excluziunii sociale și nu pot scăpa de această capcană. E o problemă foarte importantă pentru președinția română și eforturile noastre de politici trebuie să se orienteze către uh, categoriile cele mai vulnerabile de cetățeni. De, ace- de asemenea, trebuie să ne țintim politicile către acele regiuni și sectoare care întâmpină greutățile cele mai mari. Trebuie să ne gândim la noi soluții, la noi probleme și să profităm de asemenea și de ocaziile care apar. Economia colaborativă are un potențial enorm, însă nu poate fi un motiv pentru a reduce din drepturile sociale și drepturile angajaților. Trebuie să ne adaptăm um, să ne adaptăm legislația muncii, însă drepturile lucrătorilor trebuie protejate pe viitor. Acum, politica de mediu odată cu înverzirea economiei și a semestrului european, pot contribui într-un mod uh, foarte semnificativ la atingerea obiectivelor noastre politice de a avea o creștere uh, durabilă și de a crea locuri de muncă. Trebuie să ne concentrăm pe punerea în aplicare de plină a reformelor și să monitorizăm îndeaproape progresele făcute în fiecare stat membru. Ar trebui să ne împărtășim experiențele, să avem uh, un schimb de bune practici pentru a învăța unii de la alții. Și doar dacă vom colabora strâns și dacă vom uh, încuraja reformele și vom sprijini o creare, crearea de jocuri de muncă și o creștere inclusivă, vom reuși să aducem niște beneficii tangibile pentru fiecare cetățean și doar așa vom reclădi încrederea cetățenilor într-o uniune prosperă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru contribuția Parlamentului European, mai ales a celor doi raportori, eh, la, față de aceste subiecte atât de importante. Ja, vielen Dank. Nun hat die... Mulțumim. Acum are cuvântul în numele Comisiei domnul Dombrovskis. Madam Chair, Doamnă președinte, stimați eh, deputați, stimată președinție română, Europa va avea creștere economică al șaptelea an la rând. Uh, ocuparea este la un nivel uh, record de ridicat și șomajul record uh, scăzut. Deficitele publice scad. Strategia noastră bazată pe trei priorități, investiții, reforme structurale și responsabilitate fiscală funcționează, însă creșterea se uh, moderează și riscurile cresc. Avem de-a face cu tensiuni comerciale și încetinirea ritmului în, întreprinde, în uh, țările emergente. În rândul motivelor uh, interne există și o pierdere a impulsului pentru reforme în anumite state membre. Unele state membre au un șomaj ridicat, în altele e lipsă de competențe sunt uh, elemente structurale care pun uh, obstacole investițiilor și productivității. Există mari inegalități între uh, statele membre. Uh, provocări uh, pe termen lung, precum îmbătrânirea uh, populației, sunt în continuare prezente din aceste motive este nevoie de acțiune, deci în mod decisiv. La nivel național avem nevoie de investiții țintite și de reforme pentru a crește productivitatea și pentru a uh, duce la o creștere inclusivă. Trebuie să reducem uh, datoria și uh, uh, rezervele fiscale. Uh, facem eforturi cu reforma mecanismului de stabilitate european uh, dar um, așteptăm în continuare Uniunea Piețelor de Capital. În această săptămână am continuat discuțiile despre cum să sprijinim investițiile pentru competitivitate și convergență. Comisia este dispusă să și motivice, să modifice uh, propunerea pentru a uh, servi mai bine obiectivele. Uh, am făcut o evaluare a, a provocărilor economice și sociale din, din statele membre și a dezechilibrelor macroeconomice. Am uh, identificat de asemenea zone prioritare pentru investiții. În ceea ce privește dezechilibrele macroeconomice, concluzia noastră este că Bulgaria, Germania, Spania, Franța, Croația, Irlanda, țările de jos, Portugalia, România și Suedia au de-a face cu ast- au um, astfel de, de dezechilibre uh, Italia, uh, Cipru și Grecia au uh, dezechilibre uh, excesive. Alte state membre în continuare au dezechilibre, dar nu sunt uh, excesive și asta este o veste bună. De asemenea, am descoperit uh, dezechilibre în cazul României și asta nu era cazul săptămâna trecută, uh, uh, anul trecut. Este din cauza pierderilor de competitivități, creșterii deficitului de cont curent. Suntem în continuare îngrijorați în ceea ce privește uh, rata datoriei publice în Italia, nu pare să scadă și uh, pare să se fi, par să se fi încetinit reformele. Uh, Italia și-a uh, asumat un angajament de a, adres, de a aborda aceste dezechilibre. În general, din 2011, statele membre au făcut unele progrese în două treimi din recomandări. Însă, după cum spuneam, s-a pierdut puțin din elanul reformelor. Pentru a recâștiga aceste lanț, statele membre se pot bucura de, și se pot baza pe serviciul nostru de sprijin pentru reformele structurale. 25 de state membre au beneficiat de pe urma uh, unor fonduri din acest uh, program. La final, aș vrea să spun că abordarea noastră țintită ne-a ajutat să rămânem pe calea creșterii durabile și inclusive. Aș dori să le mulțumesc Uh, să-i mulțumesc raportorului domnului Van den Candelare și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Mulțumesc, domnule comisar. Are cuvântul doamna comisar Tyson acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, uh, Stimat reprezentant al Consiliului, stimați membri ai Parlamentului, vreau să mulțumesc și domnului Van der Candelare și doamnei Harkins pentru cele două rapoarte privitoare la analiza anuală a creșterii evoluțiile economice pozitive continuă să se traducă într-o creștere susținută de locuri de muncă. 240 de milioane de oameni au un loc de muncă în Europeană. E cel mai ridicat număr din totdeauna. 6,5% e șomajul și e cea mai uh, scăzută cifră din acest secol. Numărul de oameni aflați în risc de sărăcie sau excluziune socială scade, iar acum, pentru prima oară, e sub nivelul record din 2008. Însă, da, există și un însă, nu trebuie să uităm că în Europa creșterea nu vine în beneficiul tuturor cetățenilor în același fel, după cum a și spus doamna raportare de la Comisia Ample, pentru că venitul real al gospodărilor e încă sub nivelul din 2008. Sunt țări în care încă tineretul este cu predominanță în șomaj sau uh, sunt niveluri mari de Uh, sărăcie sau locuri de muncă foarte prost plătite în unele state membre. De aceea, doamna Harkin, uh, analiza noastră este în concordanță cu a noastră. Luăm notă că dumneavoastră ne îndemnați să facem mai multă legătură cu calificări, uh, reglementarea noilor forme de muncă, să includem pe cei cu dizabilități, echilibru muncă-viață, locuințe, de la publicarea din toamna trecută analizei anuală a creșterii, am mai publicat uh, rapoarte uh, pe 27 februarie pentru fiecare țară în parte, cu analize mai uh, detaliate în legătură cu situația economică-socială din statele membre. Pentru al doilea an consecutiv, analizăm uh, uh, drepturile sociale și modul în care sunt ele aplicate în Europa, avem o idee astfel la situația actuală a provocărilor care ne așteaptă și o evaluare a reacției politice din partea statelor membre. Examinăm și uh, tabelul de bord social, am văzut progrese anul acesta în toate cele, în toate cei, în, pardon, în tot cei 14 indicatori de pe acest tabel pentru prima oară, rapoartele de țară fac o reflexie și în ce privește nivoile de investiții în fiecare stat membru și apoi mai specific în ceea ce privește fondurile europene. Scopul nostru e să avem, să avem mai multă sinergie și complementaritate între politicile economice, reforme și fondul pentru politica de coesiune și am încredere că eforturile combinate ale legiuitorilor europeni, coordonarea politicilor economice și a fondurilor europene ne va ajuta pentru ca pilonul european al drepturilor sociale să devină o realitate pentru toți cetățenii. Mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumim. Și acum vorbitorii numele grupurilor, în numele comisiilor, pentru Comisia ENVI are cuvântul domnul Covace un minut. Mulțumim, doamnă președinte. Economia Uniunii Europene crește de șase ani de zile și asta ca, urmă, ca urmare a reformelor structurale, a unor politici bugetare responsabile. Deci e un mediu economic prielnic care ar trebui să ne facă să ne concentrăm asupra a ceea ce uh, e necesar pentru ca această creștere să fie viabilă și să nu împovărăm uh, generațiile următoare cu datorii pentru ca aceste generații să-și poată subveni propriilor nevoi. Trebuie să ne dăm seama că avem încă un factor de risc major și anume îmbătrânirea populației și folosirea uh, nedurabilă a resurselor naturale. Comisia de Mediu crede că e nevoie de o atitudine mai responsabilă în economie și e nevoie de asemenea și de niște îngrijiri de sănătate mult mai uh, eficiente. În ceea ce privește reformele, acestea sunt, uh, ar trebui să fie monitorizate în statele membre și ar trebui să avem o perspectivă pe termen lung, deoarece de multe ori rezultatele nu apar decât de la uh, decât la ani de zile după implementarea reformelor. Vă mulțumim. Acum, în numele Comisiei de Dezvoltare Regională, are cuvântul doamna Mihailova. Председател, уважаема госпожо комисар, господин комисар. Mulțumesc. Doamnă președinte, Comisia pentru Dezvoltare Regională salută modelul pozitiv de investiții și creștere economică. Însă suntem îngrijorați de efectul asupra pieții muncii și asupra, asupra pieței muncii și asupra locurilor de muncă. Credem că el este insuficient uh, încă și este nevoie de mai multe investiții din surse publice și private. Statele membre ar trebui să coopereze pentru a atrage mai multe investiții private și publice pentru a uh, construi parteneriate și pentru a obține o complementaritate mai bună a instrumentelor și fondurilor Uniunii Europene. Salutăm uh, propunerile pentru cadrul financiar multianual și pentru uh, fondurile de investiții. De asemenea, aș dori să subliniez importanța sprijinului pentru reforme structurale. Acestea vor fi foarte utile pentru statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează acum în numele Comisiei FAM, doamna Garcia Perez. si queremos... Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă vrem să vorbim despre provocările cu care se înfruntă Uniunea Europeană, trebuie să înțelegem că e necesar ca semestrul european să nu mai fie un instrument care să dicteze țărilor unde trebuie să cheltuiască, unde nu, unde trebuie să mai taie și să se transforme cu adevărat într-un element de politică europeană care poate garanta durabilitatea economică, socială, de mediu și de aceea e necesar ca noi să fim uh, în stare să ascultăm ce spun cei din afara acestor patru pereți. Să înțelegem că oamenii s-au săturat de politicile de austeritate, să ascultăm ce au de spus milioanele de femei, de bărbați care vinerea trecută pe 8 martie uh, au ieșit în stradă în Europa, ca, în Europa ca să ceară o Europa mai dreaptă, mai socială, mai egalitară să dăm ascultare tinerilor care vor ieși în străzi vinerea asta și vor cere o Europa care să poată să-și ia angajamente în lupta împotriva schimbărilor climatice. Dacă cu adevărat vrem să recâștigăm încrederea cetățenilor în proiectul european, trebuie să trecem de la o politică de austeritate la o politică de creștere justă și egală pentru toți. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, tot din uh, Comisia FEM, domnul Urtasun are cuvântul. Sí, muy breve. Foarte pe scurt voi interveni, mulțumesc. Suntem pe 13 martie, la 5 zile după data de 8 martie, când milioane de femei din Uniunea Europeană au ieșit în stradă pentru a-și cere drepturile. Și discutăm despre perspectivele de creștere economică nu în cadrul semestrului european. Însă nu s-a discutat despre femei. N-am, discut, n-am auzit-o pe doamna comisar să spună ceva, nici Consiliul n-a spus nimic, nici în analiza anuală de creștere. Acolo, cu termenul egalitate de gen, apare o singură dată. Pentru a menționa întreagă uh, diferența um, la pensii. Însă îmi pare rău, lucrurile nu pot să continue tot așa și în următorul mandat. Să avem o dată la șase luni o analiză a politicii economice, recomandări pentru fiecare țară, dar să nu se analizeze impactul egalității uh, de gen asupra politicilor structurale, să vedem cum putem reduce diferența de salarii, de pensii. Nu facem nimic pentru a avea o societate mai egalitară. E insuportabil și sper ca în următorul mandat lucrurile să se schimbe, dar să se schimbe de jos în sus. Mulțumesc! Acum încep intervențiile în numele grupurilor politice. Am o rugăminte pentru toți colegii, am o listă foarte lungă de vorbitori și am să vă rog Uh, foarte mult să respectați timpul de intervenție pentru că la ora 5 avem voturile prevăzute și știți uh, cât zgomot este în această sală înainte de voturi și întotdeauna este neplăcut pentru uh, cei care trebuie să intervină. Începem în numele grupului PPE. Are cuvântul doamna Koslovska Raievici, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă și domnule comisar doamnelor și domnilor. În cali... Aș dori să o felicit uh, pe doamna Harkin pentru un raport uh, foarte echilibrat și mulțumesc și pentru, și pentru uh, excelentul ei stil de negociere. Situația pieței muncii se îmbunătățește, șomajul scade, avem mai multe locuri de muncă și uh, toți uh, indicatorii economici par să fie pozitivi, însă bunăstarea creată nu se distribuie în mod egal în rândul cetățenilor noștri. Există în continuare 100 de milioane de persoane care trăiesc în sărăcie. Există o, un decalaj de pensii între bărbați și femei de 40%. Deci, în continuare, foarte multe provocări ne așteaptă. Uniunea Europeană trece și printr-o transformare digitală care ne va afecta competitivitatea în întreaga lume. Însă avem sute de mii de lucrători în uh, sectoare ce necesită calificări scăzute și avem uh, sute de mii de persoane în Europa care nu au competențele digitale de bază Trebuie să schimbăm asta. Mulțumesc. Mulțumim. În numele grupului SND, doamna Arena, două minute, vă rog. President. Mulțumesc, doamna președintă. În această, această analiză anuală a creșterii face parte din semestrul european pentru coordonarea politicilor economice a UE. Știți că noi, socialiștii și democrații, considerăm că semestrul ăsta e prea orientat spre chestiuni pur economice și bugetare și nu în destul asupra economicilor, ă, asupra ă, problemelor sociale. La ce bun să creezi locuri de muncă prost plătite, prost protejate cu aceste contracte cu zero ore, la ce folosește un ă, buget echilibrat dacă nu face investiții pentru viitor, în educație, în formare, investiții pentru tranziția ecologică, la ce bun să ai creștere dacă creșterea asta duce la mai multe inegalități astăzi în Europa? Oare nu e adevărat că inegalitățile sociale și culturale sunt principalul pericol al, la adresa democrației? Vedem asta astăzi în multe țări europene. Deci, propunerea la care asistăm astăzi, sigur că aici s-a dat curs preocupărilor sociale și au fost susținute în cadrul Comisiei pentru Ocuparea Parlamentului. De exemplu, un mai bun acces la educație și formare, o importanță dată la salariilor decente, importanță acordată uh, negocierilor colective, dar și reforme care să nu afecteze solidaritatea și redistribuirea bogăției, averilor. Și voi încheia cu investițiile în tranziția ecologică. Revin asupra unui amendament uh, al, pe care vrea să-l, sau mai vrea încă să-l depună PP-ul. E vorba despre pensii. PP-ul consideră că singura soluție ca să existe pensii decente e să există pensii private. Deci vreau să spun PPU-ului că pensiile private sunt uh, principalul obstacol în calea egalității între bărbați și femei. Astăzi femeile nu beneficiază de uh, pilonii privați de pensii. Deci să spui că uh, reglementezi problema pensiei cu pensiile private înseamnă să aduci mai multă inegalitate astăzi în Europa față de femei. Deci ne vom opune acestui amendament pentru că mai sunt și alte soluții pentru a uh, rezolva problema pensiilor. Mulțumesc! Mulțumesc acum pentru grupul ECR, domnul Pachet, un minut. Mulțumesc. Îi mulțumesc raportorului Ivan de Candelare pentru raportul foarte interesant. Noi ne cunoaștem de tineri, domnule Van de Candelare. Dumneavoastră erați președintele partidului dumneavoastră, eu de-al meu și deja pe vremuri ne ocupam de aceste chestiuni și ne întrebam dacă cei din generația noastră, din generația viitoare, vor mai avea o pensie. Tinerii nu mai cred în contractul social cum îl cunoșteam noi. Pensiile acum sunt plătite de uh, angajatori, de lucrători activi și deoarece avem o tendință demografică către îmbătrânire, avem practic uh, mai puține persoane active care trebuie să plătească pensiile. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca tinerii lucrători să nu fie practic uh, acum uh, storși la maxim și după aceea să rămână fără pensie când vor îmbătrâni. Deci situația actuală nu are cum să se mențină. Dacă lucrurile vor rămâne așa cum sunt, fiecare va trebui să se ocupe de propria pensie și de propria bătrânețe, dar așa ceva nu-i corect. Vă mulțumesc. Acum în numele ALDE are cuvântul domnul Calveșambo. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. doamnă Thyssen, mulțumesc de venir nous Stimată doamnă Tyson, vă mulțumesc pentru prezență. Uh, am să vă prezint viziunea mea politică. Deci, mai întâi de toate trebuie să recunoaștem că în sfârșit în mandatul acesta s-a pus accentul pe societate, pe ieșirea din criză pe plan social și mai ales cu acest semestru european social și de ocupare. Și trebuie să fie utilizat mult mai mult acest aspect în viitoarea legislatură. Apoi, se spune că ocuparea asta mai bine ca niciodată. E adevărat, dar atenție uh, la uh, următorul aspect când există o, o, un, un import, o importantă rată de șomaj într-o națiune, nu e o problemă națională, ci europeană. Pentru că uh, deci, uh, ne afectează pe toți. Apoi inegalitățile. Mai sunt multe de făcut. Următoarele politici economice și sociale, deși poate mai vine o criză, următoarele uh, politici trebuie să combată hotărât inegalitățile și încă niște lucruri indispensabile pentru viitor. Uh, ca să avem cu adevărat o Europa socială, în primul rând, trebuie să existe o politică economică, fiscală, concertată, coordonată, deci cu o redistribuire la nivel european. Și al doilea rând, trebuie să admitem că nu vedem unde solidaritatea financiară uh, europeană, de exemplu, în ajutorul împotriva șomajului la nivel european. Vă mulțumesc pentru atenție. Acum, în numele verzilor, are cuvântul doamna Lambert, un minut și jumătate. Numai un minut, mă scuzați, spune doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc uh, raportoarei noastre de la Comisia Ample pentru munca foarte bună la acest uh, raport. Salut atenția acordată din ce în ce mai puternic în procesul semestrului Uh, uh, schimbărilor climatice. Raportul uh, subliniază importanța de a reduce emisiile de carbon din industrie, din transport și așa mai departe. Durabilitatea în domeniul mediului este importantă pentru că dacă nu reacționăm în mod corect, economiile și societățile noastre vor avea de suporta un cost crescând uh, când, când va trebui să facem față evenimentelor extreme ce țin de schimbările climatice. Ne amintim de anul trecut uh, incendii, inundații, furtuni și cât au costat uh, toate acestea bugetele publice. Nevoia de a investi în infrastructură rezilientă, în servicii puternice, solide, uh, și pentru asta avem nevoie de un spațiu fiscal pentru a face tocmai aceste investiții. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum în numele GUE NGL, doamna López Bermejo. Un minut și jumătate. Da. Hemos perdido... Mulțumesc, doamna președinte. Una mas. La ciudadanía... Am ratat încă o șansă. Cetățenii europeni nu mai vor să audă deci am ajuns în situația critică de astăzi. Însă ce s-a întâmplat trebuie să ne rămână în amintire. Austeritatea a fost o eroare, un dezastru. Instrumentele folosite pentru a gestiona criza au dus la o inegalitate sporită, fără precedent în Europa de la al doilea război mondial încoace. a crescut divergența economică între statele membre. Și asta, evident, a generat mânia legitimă a cetățenilor. Asta înseamnă o amenințare la adresa însă și a democrației. În acest context, rapoartele noastre dau un mesaj către milioane de oameni care sunt speriați și le spun totul e în regulă, nu se poate continua așa, nu e rezonabil să procedăm așa. Se pare că noi continuăm să preferăm să credem această ficțiune. Este evident că există situații de tratament inechitabil. este desde luego no es el camino. Pentru ENF are cuvântul domnul Silistra, jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Se pare că Bruxelles trebuie să decidă totul. Acest raport uh, privind semestrul european pentru coordonarea politicii economice arată că până și capitolul social-economic trebuie să meargă sub umbrela Bruxellesului. Introducerea monedei euro a dus la creșterea șomajului și la reducerea creșterii economice în afara zonei euro zona euro se comportă mai puțin bine decât alte teritorii, inclusiv Regatul Unit. Soluția este foarte simplă, să punem capăt euro și sistemul economiei centralizate. Este o soluție foarte simplă, însă Bruxelles se pare revoluționară de a dreptul. Bruxelles, din potrivă, vrea mai multe competențe, mai multe posibilități de, reorientare. Dacă însă vrem mai multă creștere și mai multă ocupare a forței de muncă, dacă în plus vrem și durabilitate și vrem uh, uh, să preventăm schimbările climatice, oare n-ar trebui să ne schimbăm atitudinea? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Balcio de la Independenți. Un minut egy átlag európai polgárnak az... Vă mulțumesc foarte mult! Un cetățean de rând european, sincer, nu are ce să facă cu conceptul uh, semestrului european. Nici măcar uh, nu încerc să definesc acest uh, concept. De fapt, Uniunea Europeană îi prescrie unui stat european ce trebuie să facă cu bugetul. În fiecare lună în aprilie, statele membre trebuie să prezinte un program de stabilitate, după care Consiliul le cere statelor membre să corecteze aceste uh, programe. E vorba de acele recomandări specifice de țară. După care Uniunea Europeană verifică cum se realizează aceste programe. Practic, se stabilesc principalele elemente ale unui buget național, iar parlamentele naționale nu pot decât să se miște în cadrul acestui uh, context prestabilit. E vorba de o uh, problemă ce ține de suveranitate, pentru că parlamentele naționale nu mai pot să-și determine propria suveranitate bugetară. Este un pas în direcția unui suprastat. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Trecem acum la următorii vorbitori. Are cuvântul domnul Ferber, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă comisar, stimată doamnă președinte a Consiliului. Pachetul de iarnă referitor la semestrul european a fost uh, unul care ne-a trezit la realitate. Mesajul central a fost că în următoarele luni creșterea va înceta, economia merge pe pantă descendentă și economia noastră va depinde de politica comercială și în parte și de politica comercială din anii trecuți în anii trecuți, când am profitat de pe urma unei, um, unui context economic favorabil. Depinde însă și de ce vom face în următoarele luni. Dacă mă uit la rapoartele de, specifice de țară, capăt impresia că multe state membre nu sunt suficient de pregătite în vederea acestor uh, tendințe descendente ale economiei. Anii de belșug nu au fost bine folosiți. Franța E un exemplu în acest sens. Italia e un monument al eșecului. Iată de ce apare încă o dată pentru mine întrebarea următoare. Când vine vorba de recomandările specifice de țară și respectarea regulilor uh, fiscale, de ce Comisia nu le cere mai strict, de ce nu le impune. Vedem cum țările deviază de la recomandări și cum regulile de joc ale fiscalității sunt ignorate. Pentru că ne așteaptă vremuri mai grele, după cum am spus ieri, de fapt, și cum s-a conturat printr-un bec cu posibilitatea unui Brexit fără acord. Dacă ne gândim la tot ce va însemna din punct de vedere economic, avem într-adevăr o problemă. Comisia ar trebui să vegheze la executare și ar trebui să se gândească, dacă nu e în stare să facă această supraveghere, să dea sarcina în mâinile altor instituții. Domnul Silva Pereira, un minut și jumătate. colegi. Mulțumesc, domnul președinte, stimați uh, colegi. Discuția legată de orientarea politice, economice și bugetare este întotdeauna un moment uh, important uh, al semestrului european dar încă și mai mult în contextul actual de incertitudini și mare risc uh, și în contextul unor probleme economice majore. Am uh, discutat așadar un subiect în această supamează foarte mult diferit de versiunea sa inițială. Așadar, uh, pot să spun că versiunea finală a acestor două rapoarte va putea obține votul pozitiv al grupului socialist. Colegul nostru Uh, Tom Van den Kendelare uh, merită mulțumiri pentru buna uh, colaborare care a reușit să ne aducă la acest bun rezultat. Rezultatul principal al Parlamentului este că politica economică și bugetară europeană va ajunge într-o nouă etapă pentru a putea față noi situații economice. Avem nevoie de o acțiune concertată pentru o manieră mai durabilă de acțiune și una mai inclusivă. Uh, prin urmare, încercăm aici să depășim lipsa investițiilor publice și private. Avem nevoie de asigurări uh, pentru ca să înțelegem că statele membre pot să facă mai mult pentru creșterea economică europeană, sporind salariile și investițiile. Responsabilitatea gestiunii fondurilor publice, firește, este încă necesară, dar uh, trebuie să fie totul compatibil și cu investițiile legate de crearea de locuri de muncă, să luptăm de asemenea cu inegalitatea și să promovăm uh, convergența și incluziunea socială, de asemenea să promovăm o anumită independență energetică și să luptăm cu schimbarea climatică în conformitate cu obiectivele pentru dezvoltare durabilă această nouă viziune legată de reforme structurale și de politicile de investiție uh, trebuie găsită pentru ca uh, socul european al politicilor sociale să poată să reziste. Cam asta în legătură cu strategia economică și bugetară și de aceea uh, vom vota pentru aceste rapoarte. Mulțumesc! Am fost un pic mai generoasă cu domnul Silva Pereira pentru că doamna Perez, Berez din același grup i-a cedat timpul, dar bineînțeles această situație nu se va repeta. Domnule Hoc, aveți un minut. Europa przeżywa obecnie... Mulțumesc mult, domnule președinte. Europa traversează o perioadă favorabilă din punct de vedere economic, însă ne confruntăm în continuare cu multe provocări. Această conjunctură favorabilă nu va dura la nesfârșit. Trebuie să ne gândim la provocări cum ar fi digitalizarea, trebuie să procedăm la acele investiții care sunt necesare, să stimulăm creșterea economică, să creăm locuri de muncă. Trebuie să combatem șomajul în rândul tinerilor. Trebuie să îmbunătățim accesul la internet. Să ștergem inegalitățile, să investim în educație Trebuie să avem programe de învățământ adaptate la realitatea de pe piața muncii. Prin urmare, raportul Comisiei, vizând acest mecanism prudențial evocat, spune că în multe state membre urmează să efectueze evaluări în 2019. Polonia nu este dintre state ce urmează să fie evaluate, pentru că Polonia în prezent e puternică. Guvernul nostru promovează creșterea internă și creșterea merge bine. Domnul Schaffhauser, un minut. Si vous avez un pied... Stimați uh, colegi, dacă uh, aveți uh, o piatră, în congelator, într-un frig absolut, iar alta în cuptor, la temperatură înaltă, uh, e clar că rezultatele sunt diferite. E clar că există niște disparități între nord și sud. Uh, i-au trebuit 8 ani Spaniei pentru a regăsi uh, nivelul de creștere pe care l-a avut anterior. Italia încă nu și-a revenit. Franța și-a regăsit acest nivel uh, datorită în 2013 unui deficit pe care nu mai poate să gestioneze. Noi ne aflăm într-o situație în care avem un avantaj comparativ. Uh, uh, prin care ne dăm seama că Uniunea uh, Economică și Monetară a Uniunii Europene nu mai poate funcționa dacă nu găsim un mecanism prin care să putem investi puternic în statele din Sud. Dacă nu, nu există uh, viitor pentru euro. Are cuvântul domnul Sarianopoulos pentru un minut. Στην Ελλάδα οι των παραμυθιών ΣΥΡΙΖΑ είναι În Grecia, ΣΥΡΙΖΑ nu mai reușește să țină pasul, vedem cum contractele colective nu mai sunt respectate, angajații trebuie să accepte locuri de muncă cu număr, cu um, locuri de muncă pe timp parțial. Pensiile au fost reduse. Eu, în calitate de membru a Comisiei Econ, l-am uh, întreba pe reprezentantul Comisiei ce se va întâmpla dacă nu se ajunge la surplus și mi-a spus că atunci uh, se va aplica semestrul european și ce propune totuși uh, acest semestru european atunci și anume că aceste măsuri uh, drastice care au subminat sistemele sociale din statele membre Competitivitate însă pe seama unor uh, pensii pentru săraci este într-adevăr uh, aceasta soluția. Cel care are fonduri deoparte va trebui să-și asigure banii prin investiții la bursă. Aceste măsuri luate de guvernul Sirița sunt măsuri care devin tot mai uh, periculoase. Domnul Becker, aveți un minut și jumătate. Doamnă președinte, doamnă comisar, stimată doamnă reprezentată a Consiliului, vreau înainte de toate să-i mulțumesc uh, stimatei colege Marian Harkin de la, um, pe, pentru raportul ei uh, important, dar și comisiei, pentru că comisia face aici un uh, efort anual uh, unde vine cu un instrument foarte important care răspunde nevoilor de reforma statelor membre. Adevărul este că multe state membre nu se ridică la înălțimea răspunderii care le corevine și fac mult prea puține eforturi pentru a remedia problemele evidențiate cât se poate de clar luând măsuri concrete de reformă, mai ales când vine vorba de asigurarea durabilă a finanțării sistemelor sociale. Cred că pe viitor Comisia ar trebui să aibă un instrument mult mai uh, critic pentru a avertiza, pentru a reaminti și pentru a aplica sancțiuni mai stricte, mai ales acolo unde, prin uh, cadouri electorale, prin uh, nereformarea structurilor și chiar prin gestionarea proastă a bugetelor, se destabilizează țările și chiar Uh, și nu e vorba doar de țări mici, de mici dimensiuni, ci state mari din sudul Europei. Acum e, există o nevoie clară de reformă. Domnul Ojoc, aveți un minut. Pani președinte, panie, panowie, trudno ne zgodi. Domnilor și domnilor, doamna președintă, Sigur, nu putem fi decât uh, de acord uh, cu concluziile acestui raport, multe dintre ele. E nevoie de investiții și e nevoie de investiții care să fie în serviciul IMM-urilor. Fondurile europene, de asemenea, trebuie să țină cont de specificul fiecarei regiuni. Însă am și câteva rezerve. Se subliniază rolul Pactului de Stabilitate și Creștere Uh, cu șase luni în urmă vorbeam de deficiențele sistemice ale acestui mecanism, pentru că este vorba de un mecanism aplicat într-o manieră extrem de selectivă de către uh, Comisia Europeană când e vorba de diferitele state membre. Și am și alte uh, uh, rezerve, am să le prezint altă dată. Mulțumim foarte mult. Uh, doamna Tomț, un minut. Hvala lepa za besedo. Kot skupno smo seveda napredovali, pa vendar je situacija. Mulțumesc! Bineînțeles, am făcut uh, progrese la nivel comunitar, însă situația e diferită de la stat la stat. Ideea e să menținem economia într-o stare bună, însă putem reuși să atingem acest obiectiv având o politică de investiții și fiscală inteligentă, o politică pe care trebuie să o urmărească statele membre state care trebuie să-și asume răspunderea și pentru reformele sociale. La nivelul Uniunii Europene trebuie să acordăm mai multă atenție în ce privește schimbările demografice și să creăm un mediu prietenos pentru familii. politica imobiliară se numără printre prioritățile comuni- pe comisiei pentru ca tinerile familii să aibă accesul la locuințe accesibile. Familiile reprezintă baza societății europene. Timpul trece, anumite țări nu au la nicio măsură. Trebuie să reacționăm pentru că viitorul nostru depinde de generațiile viitoare. Mulțumesc, domnul Rozati, un minut. Uh, Madam President, Commissioner, Doamna președinte, domnule comisar, împătășesc părerile colegilor exprimate în această dezbatere și anume că Uniunea Europeană se confruntă cu noi confruntări. Avem o încertindere economică la orizont, avem un Brexit uh, neprevăzut înaintea noastră, Um, sunt diverse implicații pe care le va avea acest fenomen și noi trebuie să fim gata să facem față acestor uh, provocări. Majoritatea uh, îngrijorărilor au fost deja transmise Comisiei, iar eu cred că principala răspundere ține până la urmă de, state membre, de statele membre. Chestiunile care țin de reforma pieței uh, muncii, adică încurajarea oamenilor să lucreze mai mult, apoi sporirea capacității domeniului de cercetare și dezvoltare, apoi stimularea educației, Uh, munca pentru uh, îmbunătățirea uh, situației băncilor noastre, mai ales în anumite state. Toate acestea țin de răspunderea statelor membre. Deci aș încuraja Comisia și mai ales pe comisarul Dombrovskis, să se ocupe de această chestiune, făcând recomandări specifice pentru fiecare țară în parte. Eu sunt de acord că trebuie să fim însă foarte ambițioși în această perspectivă. Mulțumesc, dau acum cuvântul uh, celor care s-au înscris la cuvânt în procedura intervențiilor uh, spontane, însă având în vedere ora, ora înaintate, ora înaintată am să dau cuvântul doar unei persoane pe grup. Are cuvântul doamna Maletici înainte de toate. Pentru PPE, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte acest triunghi al investițiilor reprezintă un element uh, important. Iată de ce noi încercăm să sprijinim un program pentru um, sprijinirea reformelor, să se tripleze fondurile pentru investiții strategice, să, elim- să eliminăm barierele și să consolidăm piața unică. Încercăm să uh, mizăm pe egalitatea pentru toți. Eu mă opun însă propunerilor comisiei, conform uh, căreia criteriul principal pentru aceste fonduri ar fi uh, numărul de locuitori. În acest fel, nu ținem cont de obiectivul fundamental. Trebuie să eliminăm, uh, să reducem disparitățile dintre statele membre. Există state membre care înregistrează o întârziere în uh, ce privește dezvoltarea și se confruntă în același timp cu provocări demografice și sunt caracterizate de fenomenul migrației. Iată statele care trebuie ajutate în loc să ne concepem programele în acest fel atât de strict. Mulțumesc, domnul Caput, un minut. Mulțumesc, mulțumesc, doamnă președinte. Promovarea investițiilor uh, politici uh, de buget uh, responsabile sunt priorități pe care le-a scos în evidență Comisia când în urmă cu câteva săptămâni a publicat evaluarea referitoare la statele membre în cadrul pachetului de iarnă aferent semestrului european. Comisia nu prezintă o situație roz pentru Italia și critică măsurile luate de guvernul Conte privite drept un pas înapoi față de măsurile anterioare. Dezechilibre excesive în cadrul economic, datoria publică sporită, care nu va, nu va diminua, o discrepanță tot mai mare între nord și sud, un șomaj foarte mare în rândul tinerilor și riscul de contagiune cu celelalte state membre. Din punct de vedere economic, situația Italiei s-a înrăutățit în mod clar. Este evident că Italia, dar și alte țări au nevoie de o schimbare de direcție. Trebuie să-și îmbunătățească conturile publice și au nevoie de reforme. Cred însă că Comisia Europeană trebuie să acorde mai multă atenție acelor uh, state membre care au dovedit că nu se ridică la înălțimea propriilor răspunderi. Mulțumesc foarte mult. Domnul Maria, un minut. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Semestrul european este un sistem prin care Uniunea Europeană Uh, mai ales uh, Consiliul și Comisia, uh, încalcă prerogativele statelor membre. Și asta pentru că sistemul este total separat de competențele și atribuțiile Uniunii Europene. Tot vorbim despre bugetele naționale. Totul este numit uh, semestru, însă până la urmă Bruxelles face situația imposibilă pentru state membre, statele membre atunci când e vorba de a-și urmări uh, după propriile intenții uh, proiectele bugetare. Asta înseamnă mai multă austeritate. Comisia n-are niciun fel de drept să se amestece în sistemele de pensie ale statelor membre. Sunt guverne care au obiecții uh, și atunci când le uh, ridică, imediat sunt trecute pe o listă neagră. Uh, până la urmă, acest sistem este un cancer pentru drepturile suverane ale statelor membre. Până la urmă, Comisia trebuie să se limiteze la propriile atribuții și să lase restul uh, în mâna statelor membre, dacă vorbim despre bugete sau pensii. Un minut următorul vorbitor. Thank you. You speak about Vorbeați despre șomajul în rândul tinerilor, despre salariile care nu cresc suficient de rapid. Dar asta n-ar fi un efect din cauza excesului de forță de muncă. Au venit mulți migranți în Europa căutând locuri de muncă. Evident, evident, asta îngreunează situația celor care sunt aici. Vorbiți de o creștere lentă Însă obiectivele sociale și politicile sociale sunt la fel de importante pentru dumneavoastră ca și politica de creștere. Pe cu astfel de abordare, sigur că frânați creșterea economică, evident. V-aș sugera că dacă vreți să crește standardul de viață, dacă vreți mai mulți bani din impozite pe care să-i cheltuiți pe proiecte minunate, e să asigurați creșterea economică cu politici economice serioase de bunul samaritan n-ar fi auzit nimeni dacă era sărac lipit. Aceștia au fost vorbitorii înscriși la procedura intervențiilor spontane. Acum are cuvântul domnul Dombrovskis în numele Comisiei Europene. Vă rog. Madam Chair, honorable members... Domnul președinte, stimați uh, eurodeputați, stimată președinție, vă mulțumesc pentru această dezbatere. Acum le continuăm în dialogul cu statele membre și încercăm să ajungem la o înțelegere comună a provocărilor și a acțiunilor prin care putem să le facem față. Ne așteptăm la un program național de reformă, precum și la programe de stabilitate și convergență, toate până la mijlocul lui aprilie. Ca întotdeauna, Comisia încurajează ferm o implicare a parlamentelor naționale, a autorităților locale, a partenerilor sociali în pregătirea programelor naționale de reformă. Pe această bază vom veni și noi cu recomandările specifice pentru fiecare țară în parte uh, pentru a finaliza uh, ciclul semestrului european. Vom uh, reuși să facem asta, sperăm noi, în viitoarele luni. Mulțumesc! Mul- Mulțumesc. Acum în numele Consiliului are cuvântul doamna Ciot, vă rog. Doamnă președintă, onorați membri, doamnelor și domnilor, domnilor comisari, Vă mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Ați uh, atins, într-adevăr, puncte extrem de importante și observațiile noastre vor ajuta foarte mult în discuțiile noastre de la Consiliu, care discuții se vor axa pe multe aspecte ale semestrului european, ca mediul, competitivitatea și politicile sociale. Rapoartele de țară publicate de Comisie în luna februarie reprezintă un pas important în contextul actualului proces. Pe acestea se bazează activitatea care va duce în cele din urmă la adoptarea recomandărilor de țară în cursul acestui semestru. Lucrând la semestrul european și dezbătând aceste recomandări, trebuie să nu uităm uh, niciodată importanța de a avea în vedere un număr maxim de cetățeni pentru a crește asumarea la nivel național a acestor inițiative. Se fac astfel de lucruri, a sporit dialogul la nivelul capitalelor, a crescut volumul consultărilor cu partenerii sociali. Dezbaterea de astăzi ne arată că, deși persistă o serie de diferențe, există și un numitor comun solid pe care ne putem baza. De aceea am încredere că vom continua să cooperăm în încercarea de a face față provocărilor ce ne așteaptă și încercarea de a găsi soluții adecvate. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată pentru atenția acordată. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la raportori. Înainte de toate, are cuvântul domnul Van den Candela, are două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc colegilor pentru toate contribuțiile în cadrul acestei dezbateri. Această dezbatere a fost o ocazie să purtăm un schimb de opinii uh, politice. A fost o discuție interesantă și mi-ar plăcea să obținem consens pentru toate provocările cu care se confruntă economiile noastre. Am vorbit despre calitate de gen, despre sărăcie, despre sistemele de sănătate, despre sistemele de uh, uh, beneficii sociale și despre starea populației în general. Fiecare, fiecare, firește fiecare dintre noi are propria sa listă de uh, priorități, uh, dar oare este vorba doar despre disciplină bugetară sau investiții? Pentru că dacă așa stau lucrurile, nu vom putea rezolva lucrurile. Avem nevoie și de, rezolv, uh, de reforme și de disciplină bugetară, toate aceste elemente la un loc. Și sunt de acord că a sosit vremea, doamnă președinte, uh, ca semestrul uh, european să fie o oportunitate și nu doar o listă de lucruri de făcut. Deci o oportunitate, o ocazie ca statele membre să poată să se antreneze pentru marile provocări care le așteaptă. Avem uh, lucruri de făcut aici la nivelul Consiliului, sunt reforme care trebuie luate serios în calcul și până la urmă nu vorbim despre niște pedepse uh, pe care le împarte Comisia din contă de uh, niște ocazii de a ne ajuta uh, copiii să ajungă să facă față provocărilor cu care ei la rândul lor se vor confrunta. Mulțumesc! Eu mulțumesc foarte mult raportorului pentru că, în ciuda zgomotului din sală, a reușit să rezume atât de bine Doamnă Harkin, în calitate de raportare aveți cuvântul. Dragi colegi, vă rog, ascultați-mă. Permiteți raportoarei să ia cuvântul. Domnilor și domnilor, este important ca recomandările de țară să fie coerentă de la un an la celălalt. De aceea am cerut Comisiei să asigure această continuitate. M-am bucurat să aud pe doamna comisar Tyson, care a răspuns direct la unele dintre sugestiile din raportul meu, mai ales când e vorba de chestiunea sărăciei și de reglementarea noilor forme de ocupare. S-au pomenit și pensiile aici. Într-adevăr, sprijinim accesul universal la un sistem adecvat de pensii, însă există și posibilități adiționale care trebuie avute în vedere. O astfel de posibilitate este completarea pensiilor de stat cu pensii, pensii suplimentare. În lumina dezbaterilor de astăzi privind schimbările de climă și gândindu-ne la provocarea majoră respectată de aceste schimbări de climă, cerem alocarea de resurse pentru modernizarea și decarbonizarea sectorului industrial al transportului și energetic. Ceea ce privește incluziunea socială, facem un apel la Comisie și statele membre să accelereze eforturile pentru a spori incluziunea celor cu dizabilități. Și în final, regretăm că nu s-a inclus sectorul locuințelor și lipsa locuințelor între prioritățile principale pentru 2019 și facem un apel la Comisie să folosească acest semestru pentru a monitoriza și sprijini progresele în ceea ce privește oferta de case la prețuri rezonabile. Vă